colleagues, may I have you... Dragi colegi, vă rog să-mi acordați atenția. Vă rog să vă ocupați locurile și... Dragi colegi, pentru membrii Comisiei Econ, mă numesc Claude Moraes, sunt președintele Comisiei Libe și uh, vicepreședintele Comisiei Econ uh, mi-a propus să prezint eu voturile. Mai întâi doresc să mă asigur că toți colegii au cartelele de vot. Dacă nu aveți cartela de vot la dumneavoastră, vă rog să spuneți acum. Deci deduc că toată lumea are cartela de vot. Înainte de a trece la vot, vom face un vot test. Așa ne-a cerut secretariatul. Așa că vă rog să introduceți cartela de vot. Deci s-a deschis votul, puteți să votați cum doriți, este doar un test. Deci nu contează cum votați, dar vă rog să votați. S-a deschis votul. S-a închis votul. 59 de voturi pentru, 3 împotrivă și 16 abțineri. Se adoptă. Mulțumesc, dragi colegi, de deci, sistemul funcționează. Acum uh, voi citi regula 173, uh, regula 73.5 în legătură cu cele trei propuneri, deci regula 73.5 prevede că dacă negocierile duc la un compromis, comisiile responsabile trebuie informate imediat și textul trebuie supus considerării comisiilor responsabile um, dacă, deci dacă sunt aprobate în voturile în comisie, atunci votul va fi transmis spre narei Parlamentului. Deci astăzi votăm uh, cele două texte. Mai întâi uh, raportul uh, Karin Sargentini. Da, acum cuvântul raportorilor dacă doresc. Dacă nu doresc să intervină, atunci trecem direct la vot. Doriți să spuneți ceva? Doamnă Sargentini, vă rog, pe scurt. Da, Claude, pe scurt. Pentru că încă o dată în această dimineață la Libe am uitat ce mai important și anume să vă mulțumesc, să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și co-raportorului meu, domnului Carinci, și stafurilor celor două secretariate pentru ajutorul lor de-a lungul întregului proces. El a durat doi ani, de când a ajuns textul în Parlament și până azi, ca să votăm această propunere uh, privind uh, lupta împotriva spălării de bani și Parlamentul a ameliorat propunerea uh, și ea va funcționa doar pentru a lupta împotriva spălării de bani și a finanțării terorismului, dar și împotriva evitării plătirii taxelor um, și evaziunii fiscale. Mulțumesc, Judith. Domnul Carin, dacă doriți să spuneți ceva, mulțumesc uh, apreciem întotdeauna când <laughs> ne ascultăm unii pe alții. Uh, pot să spun uh, că nu a fost uh, deloc ușor. Cooperarea între cele două comisii a fost foarte dificilă la început, apoi ceva mai puțin dificilă în timp și dacă am mai fi avut încă șase luni, atunci până la urmă am fi funcționat impecabil. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor. Am avut cinci triloguri problema nu a fost de partea Parlamentului, pentru că poziția noastră a fost clară și am fost uniți, am sprijinit cu toți această poziție. Problema a venit din, din partea Consiliului și mulțumesc președinției italiene pentru faptul că a făcut eforturi majore pentru a se ajunge la un compromis între Consiliu și Parlament și uh, noi, în calitate de legiuitor, am obținut multe în acest compromis. Vă mulțumesc, domnule Carin, în numele ambelor comisii pentru toate eforturile dumneavoastră um, la triloguri și în afara lor. Mulțumesc. Un punct de ordine. Mulțumesc. Puteți să ne explicați procedura de vot? E nevoie de o majoritate în fiecare comisie sau doar o majoritate um, comună a tuturor membrilor celor două comisii este suficientă? Este um, o ședință comună, deci e necesară doar um, o majoritate comună uh, în, a efectivelor celor două comisii împreună. Bun, uh, trecem la vot. E un vot cu apel nominal, bineînțeles, de aceea mm, vi s-au cerut uh, cartelele de vot. Noua majoritate este de 45. Deci, majoritatea, pentru ca votul să fie majoritar, trebuie să fie de 45. Dar eu cred că uh, propunerea va fi, a, va fi aprobată. Am încercat să fac o glumă pentru a <laughs> spune acest lucru Comisia Econ. Uh, S-a deschis votul, votăm deci uh, raportele care, raportul care în Argentinii e vorba de um, spălare de bani. That's 87 votes for 87 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Se adoptă. Dragi colegi, haideți să trecem acum la al doilea vot. E vorba de raportul Peter Simon Timothy Kirkhope. Întreb pe domnul raportor dar dacă doresc să spună ceva mai întâi. Domnul Simon. În legătură cu um, regulamentul privind transporturile de fonduri, um, dezbaterile au fost mai puțin controversate decât în cazul directivei privind spălarea de banilor. Um, au fost atât de necontroversate uh, negocierile încât uh, la nivel tehnic uh, s-au discutat detaliile. Suntem foarte mulțumiți de rezultat, mai ales în ceea ce privește protecția datelor care uh, a fost considerată de importanța care am cerut-o noi. Domnul Kirchhoff din partea LIBE. Sunt de acord, uh, sprijin aceste observații, domnule președinte, și mulțumesc tuturor celor uh, implicați în acest proces. Mulțumesc, domnule Kirchhoff, vă felicit pe amândoi, spune domnul președinte. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 83 de voturi pentru, 4 împotrivă, 3 abțineri. Se adoptă felicitări raportorilor. Uh, textele vor fi transmise plenarei Parlamentului. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Suspend ședința.